Good morning, ladies and gentlemen. May I... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. Okay, I open uh, the today's meeting of Regi. Declar deschisă reuniunea uh, de azi a Comisiei Regi. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Uh, haideți să adoptăm proiectul de ordine de zi pe astăzi. Dacă cineva are vreo observație de făcut, se pare că nu, așadar Uh, este adoptată ordinea de zi pentru reuniunea de astăzi. În ce privește comunicările președintelui, nu am astăzi comunicări. Sper ca după reuniunea coordonatorilor și mai apoi după luarea unor decizii să avem și ceva de prezentat la comunicările președinției, cel puțin uh, pentru următoarea parte a reuniunii. Acum trecem direct la partea principală a uh, ordinii de zi de astăzi. În dimineața aceasta trebuie să discutăm două rapoarte importante. Primul se referă la politica de coeziune și obiectivul tematic promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. Raportor este domnul Novakov. Avem aici și pe raportorii din umbră, avem uh, pe reprezentanții Comisiei Europene. Acestea fiind spuse, are cuvântul domnul Novakov pentru a-și prezenta raportul. Astăzi examinăm proiectul de raport și menționez acum și vă voi mai repeta și la sfârșit că termenul pentru depunerea amendamentelor e propus să fi ziua de luni 25 februarie până la sfârșitul zilei. Acestea fiind spuse, domnule Novakov, aveți cuvântul. Thank you very much, sir. Good morning, colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, bună dimineața, dragi colegi. Eu nu am studii medicale, n-am idee uh, cum să ajut pe cineva care e bolnav, dar știu uh, ce poate face un medic pentru a ajuta pe cineva. În primul rând, evaluează situația și dă un, face, dă un diagnostic corect, așa că sunt mândru că am șansa de a evalua politica de coeziune și ce a făcut uh, aceasta pentru a îmbunătăți rețeaua de transporturi în Europa. Cred că realizările sunt impresionante, deși n-am reușit să da, trimitem și noi un automobil în spațiu datorită politicii de coeziune, totuși cred că noi, și anume, noi cu politica, cei care ne ocupăm de politica de coeziune și care credem în ea, noi am reușit să îmbunătățim foarte mult uh, rețeaua de transporturi din Uniunea Europeană, atât de mult încât nimeni niciodată după cel de-al doilea război mondial nu a mai fost martor la asemenea transformări. Sigur, e greu acum și nu pot să menționez, deși aș vrea, nu pot menționa toate numerele pe care le-am uh, pus în raport, ca să înțelegeți de ce este atât de importantă politica de coeziune și de ce investițiile în uh, transporturi au un atât de mare impact asupra vieților oamenilor. Pentru că dacă ieșim acum din clădirea asta și uh, vedem, nu știu, uh, șoseaua spre Waterloo, vedem uh, mașini, camioane, autobuze circulând, însă principalul e că vorbim aici de viețile oamenilor, nu neapărat de autovehicule. Deci înseamnă că, iată, o persoană se întoarce de la muncă, uh, acasă la familie, în mod sigur. Și atunci, cum să evaluăm toate acestea? Uh, înseamnă că sunt cantități enorme de uh, emisii de dioxid de carbon, mai puțin, pentru că drumurile sunt mai scurte și mai bune. Oare cum putem evalua toate acestea? Câte vieți salvăm? Uh, datorită faptului că avem drumuri mai bune, mai largi, nu știu cum se poate face o asemenea evaluare. Uh, nici măcar n-am încercat să, să mm, dau un preț acestor uh, realizări. Însă <clears throat> nu, nu, nu ne putem îngropa capul în nisip și să vedem doar ce se întâmplă în alte părți ale lumii când e vorba de transport. Sigur, sunt multe inițiative dar eu știu că noi ne aflăm într-un moment de răscruce, trebuie să decidem cât să investim în alte politici și, bineînțeles, și în politica de transport. Și știu că sunt unii care cu tărie își vor dori mai mulți bani pentru alte domenii uh, și alte politici, însă transporturile sunt clar uh, printre domeniile care ar trebui să fie o prioritate în viitor, oricare ar fi prețul care trebuie plătit. Știu că nu e ușor, una din primele țări care a intrat în Uniunea Europeană este, este prima care o părăsește. Da, e un șoc și vom avea mai puține fonduri, dar suntem obligați să continuăm și să găsim destui bani, mai ales pentru țările care uh, au aderat mai târziu și care chiar sunt dependente de susținerea Uniunii, pentru că Haideți să nu uh, ne înșelăm. Hai să spunem că investițiile departe de Bruxelles nu sunt doar în favoarea populațiilor locale, să nu facem greșeli de valoare, Să spunem, uh, uh, podurile uh, peste Dunăre între Bulgaria și România nu sunt utilizate doar de români și de bulgari, ci, salve, ci ajută întreaga economie a Uniunii Europene. Sunt camioane germane, olandeze, cehești care utilizează podul peste Dunăre. Și așa trebuie să și continue lucrurile, investițiile, proiectele. Am uh, spus la început că eu nu sunt doctor. Mulți poate s-au întrebat de ce am început cu această declarație, dar eu cred că rețeaua de transporturi arată sau poate să se asemene cu uh, sistemul circulator dintr-un organism și ca să ai un, uh, un organism european puternic și sănătos, ai nevoie și de un sistem bun de transporturi ca să nu mai existe blocaje nu putem spune că, da, avem uh, nevoie ca toate regiunile să ajungă măcar la nivelul mediu de bunăstare și standard de trai și între timp să, în același timp să nu facem destule investiții pentru rețeaua rutieră din uh, regiunile noastre. Ce am realizat noi până acum datorită investițiilor, mai ales în regiunile uh, de, de frontieră, investițiile rutiere, mai mult de 8 milioane de cetățeni și-au redus timpul de călătorie și sigur că nimeni nu poate spune câte vieți am și salvat datorită îmbunătățirii sistemului rutier. Dar uh, ce își dorește raportul meu, mai ales în acest moment crucial, înainte de a începe dezbaterea privitoare la cadrul financiar multianual și mai departe? Eu încerc să arăt situația actuală și încerc să privesc și spre viitor. Și eu consider că, pentru moment, Eh, e prea mult uh, element politic în eh, ce privește situația uh, drumurilor europene. Mai bine ar fi mai multă economie, mai mult comerț, nu neapărat atâta politică. Și e ciudat, știu să spună asta un politician într-o instituție politică. Dacă vorbim de linii de cale ferată, de autostrăzi, mm, avem nevoie de o abordare pragmatică. Uh, să spunem, în legătură cu rețelele TNT, Uh, faptul că există curente politice diferite sau tensiuni locale, toate acestea nu trebuie luate prea mult în considerare, pentru că noi toți de aici înțelegem de ce este important să putem să călătorim de la Amsterdam la Varna pe o autostradă. Și cât înseamnă asta pentru mediul de afaceri, cât înseamnă asta pentru turiști, pentru servicii și, până la urmă, pentru cetățenii noștri. În Africa sunt mai mult de 50 de state și dacă întreb pe cetățenii acelor state cine sunteți voi sau ce sunteți voi, în primul rând ar spune sunt african și apoi ar spune sunt cetățean al cutare sau cutare stat. Și uh, am o vis când uh, întreb uh, pe cineva din Europa să răspundă în primul rând sunt european și apoi să răspundă sunt bulgar sau ceh sau german. Și unul din modurile de a realiza asta e cu călătorii libere și de calitate. Și nu contează că vom avea o lume digitală pe viitor, pentru că întotdeauna vom avea nevoie de autostrăzi rapide mai largi, de porturi și aeroporturi mai mari și de trenuri mai rapide. Trăim într-o lume materială. Deci să nu abandonăm aceste priorități și cred că ce am realizat până acum e minunat, e remarcabil și cred că nimeni din, în toată istoria omenirii n-a reușit într-o perioadă de pace, cu solidaritate între state independente, să ajungă la un asemenea nivel de bunăstare și rezultatele sunt vizibile. Termenele au fost deja menționate. A, puteți vedea, puteți citi concluziile raportului în legătură cu contribuțiile politicii de coeziune și ale fondurilor structurale la rețeaua de transporturi. Deci, eu cred că uh, noi cu toții trebuie să asigurăm că comisia noastră va avea un cuvânt greu de spus peste câteva luni când vor începe dezbaterile ca să vedem câți bani de câți bani va beneficia sectorul transporturilor după 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Novakov. Acum au cuvântul raportorului din umbră și apoi Domnul Slotovski va avea cuvântul, care reprezintă Comisia de Transporturi din Parlamentul European, comisie care a hotărât să elaboreze un aviz uh, pe lângă acest raport conform uh, articolului 53+. Plus. Acum domnul Zlotovski, sau astăzi domnul Zlotovski va prezenta avizul TRAN, dar asta doar după ce vor lua cuvântul raportorul din umbră. Așadar, domnul Pițula, raportorul din umbră, vă rog, aveți cuvântul. Zahvaljujem naravno i kolegi Mulțumesc, doamnă președintă. De coeziune a avut o mare contribuție la conectivitatea între regiuni și state membre și a redus blocajele. Trebuie să subliniem asta poate și mai hotărât în raport. Ca exemplu, în această perioadă bugetară din uh, cele o decizie doar legătură cu 60 de kilometri e de salutat uh, faptul că se subliniază nevoia unei conectivități transfrontaliere mai bune, transport uh, transfrontalier. Și în ciuda investițiilor uh, masive, probabil că traficul pe calea ferată va crește cu 80% și transportul de pasageri cu 50%, transportul de marfă și a realiza obiectivele uh, la care s-a angajat Uniunea Europeană. Eu voi uh, elabora amendamente în acest sens. Și cu asta mulțumesc raportorului. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vreau să vorbesc în numele domnului Poremba, spune domnul Klosovski. Vreau să mulțumesc domnului raportor nou din sectoarele cele mai importante care vor permite creșterea în Europa și vor duce la mai multă competitivitate a regiunilor avem din uh, Europa de Est și Europa de Vest prezintă mari diferențe de dezvoltare, de aceea trebuie să mai facem destule eforturi pentru a ne asigura că există o aliniere. În cazuri de autostrăzi, de exemplu autostrada dintre Varna și Burgas și modernizarea uh, uh, liniei de cale ferată între Cracovia și structura în Europa sunt de, uh, uh, importanță extraordinară. Totdeauna vom avea nevoie de drumuri de calitate, de linii de cale ferată modernizate și mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamna Valina, aveți cuvântul. Gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer al ponente su, pre, su trabajo. Mulțumesc, bună ziua. În primul însă o abordare un pic mai uh, globală în ceea ce privește modelul socioeconomic de globalizare, competitivitate de piață unică și uh, de nevoie constantă de creștere a infrastructurilor și a capacităților existente. Trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de mai multe și mai bune infrastructuri și ar fi bine, de exemplu, să propunem schimbări care uh, uh, să nu reducă nevoia de infrastructuri se spune că energia cea mai durabilă, de fapt, este cea care nu se cheltuiește. Mă gândesc aici la posibilitatea de a avea un model economic mai descentralizat, mai echilibrat, care să evite, uh, într-o oarecare măsură, transportul de mărfuri uh, și aceasta să reducă decalajele între orașe și zonele rurale, precum și tensiunile care există între uh, zonele mai populate și cele mai puțin populate. În proiectul de raport se vorbește și despre Fondul European pentru Investiții Strategice, Planul Juncker și beneficiile sale, precum și de parteneriatele public-privat, care oferă garanții publice pentru investițiile private cred că ar trebui să se mobilizeze fonduri private și nu doar publice, însă aceasta nu pe spinarea cetățenilor. În Spania avem un exemplu foarte recent, pentru că peste 2 miliarde de euro au fost date pentru a scăpa de la faliment autostrăzile făcute cu bani privați, bani pe care îi voi plăti până la urmă cetățenii spanioli. Dacă Uh, ceea ce propune raportul este ca anumiți agenți privați să facă afaceri, să își asume riscul în cazul în care afacerea nu merge, ca după aceea să venim cu fonduri publice pentru a-i salva, atunci mi se pare că nu pot să fiu de acord. Fondurile ar trebui să acorde o mai mare importanță transportului durabil și uh, costului uh, social și de mediu, făcând ca cetățenii să participe în mai mare măsură în luarea de decizii, incluzând aici o implicare directă la nivel de decizii uh, pentru autoritățile locale și regionale. În felul acesta putem ajunge la niște infrastructuri care să fie urmarea unui uh, studiu real, unei dezbateri sociale uh, și a unui studiu de impact din punctul de vedere al mediului. Proiectul arată că fondurile structurale trebuie să se centreze în mai mare măsură pe regiunile mai puțin dezvoltate, subliniind aici și importanța interconectării între regiunile transfrontaliere și să se mențină subvențiile a, ca o contribuție economică principală în fața celorlalte instrumente financiare ar trebui să se acorde prioritate transportului public de călători și căilor ferate, atât pentru transportul de mărfuri cât și de pasageri. Acesta fiind uh, mijlocul de transport cel mai puțin contaminant și cel mai durabil. Mi-aș dori să se acorde o atenție deosebită liniilor de căi ferate convenționale care au fost abandonate uh, pentru că acestea duc la o mai mare coeziune teritorială și socială și ne ajută să luptăm împotriva uh, uh, scăderii populației în anumite zone. Dacă dorim să atingem obiectivele noastre în ceea ce privește energia și cele de climă de la Paris, ar trebui să ne gândim mai mult la mediul înconjurător, la durabilitatea transporturilor și la procesul de tranziție energetică. Ar trebui îmbunătățite și drumurile pentru ca ele să fie mai sigure, pentru a evita accidentele de trafic și, în ultimul rând, ar trebui să îmbunătățim uh, condițiile de muncă ale celor care lucrează în domeniul transporturilor și al infrastructurii, punând accent uh, pe normele de securitate. Raportorul, mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Rope, din partea raportorilor din umbră putea fi convinși că prin utilizarea unor astfel de trenuri electrice își pot aduce într-adevăr contribuția la politica generală de climă. Cred că ar trebui să ne gândim mai mult la această temă și să facem propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Zlotovski din partea Comisiei infrastructura din Germania poate să aibă un impact asupra șoferilor de camion din România și Bulgaria și asupra capacității României și Bulgariei de a-și aduce produsele pe piața germană. Și uh, tocmai acest tip de um, modelare ne arată unde uh, putem să obținem um, cele mai multe beneficii de pe urma unei investiții. Un uh, exemplu concret Valea Tamisei. Au avut loc acolo două proiecte care tocmai au uh, facilitat accesul la uh, canalul Mânecii și um, deci au um, eliminat mari blocaje. Deci uh, mari um, posibilități, oportunități de a de a uh, facilita lucrurile prin eliminarea blocajelor. Aceste blocaje de multe ori au un impact enorm uh, asupra calității aerului la uh, fața locului. În ceea ce privește blocajele pe calea ferată, trebuie să analizăm de aproape informațiile. Și acestea pot crea oportunități, însă sunt mai greu de identificat pentru că uh, blocajele în traficul rutier sunt foarte ușor de văzut, dar cele în cel feroviar nu. Și cu astfel de investiții putem uh, promova transferul modal, mai ales de la transportul aerian la uh, cel feroviar pe distanțe pe care, bineînțeles, transportul feroviar este mult mai durabil. Și pot să uh, vă dau și exemplul uh, cum, de cum putem uh, schimba. Trebuie să avem și vehicule mai durabile, să facem deci o trecere la vehicule care rulează pe energie durabilă în viitor asta va fi, de asta va fi nevoie de investiții în acest sens. Trebuie să ținem cont și de implicațiile tocmai pentru mobilitate. Va fi ceva foarte util și este necesar să se facă aceste investiții. Mulțumesc încă o dată uh, raportorului și tuturor celor care au intervenit în discuție. Mulțumesc, urmează domnul Van Nistelrooy. Thank you, thank you very much also for the, the Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc și pentru prezentarea din această dimineață și pentru tot ceea ce s-a spus până acum. Grupul PP a fost cel care a solicitat uh, acest uh, raport de implementare. Nu este un raport de politici, este unul pentru a se analiza cum a avut loc implementarea. 81 de miliarde din fondurile noastre de coeziune sunt cheltuite în acest sens. Este o, o sumă mare și e bine de știut uh, că uh, prioritățile sunt clare în această perioadă. Uh, trebuie să mm, schimbăm și concentrațiile tematice, Um, deci s-au, s-au făcut unele schimbări, însă este important să ne păstrăm prioritățile. De asemenea, la regii, în ultimul mandat, am decis să spunem da pentru cele 11 miliarde transferate către mecanismul conectarea Europei. a existat un mecanism care a permis statelor să cheltuie aceste fonduri uh, făcând uh, propuneri până în 2018, iar apoi uh, s-ar putea ca Comisia Europeană să intervină mai puternic. A existat o influență foarte pozitivă țările au avut o perspectivă mai transfrontalieră, au încercat să-și alinieze uh, politicile mai mult decât o făcuseră în trecut. Deci, uh, s-ar putea să depunem unele amendamente pentru a menține sistemul prin care o parte din aceste fonduri de coeziune să fie dedicate pentru menținerea acestui mecanism. să, uh, să rămânem aproape de Comisia pentru Transport, de instrumentul CEF și să dăm rezultate mai bune decât, decât în trecut. Dar nu să transferăm toate fondurile la CEF. Este combinația celor două instrumente și uh, sinergia uh, între ele care um, sunt esențiale. Dacă nu ești uh, conectat, nu poți să-ți dezvolți economia. Transportul și infrastructura au fost uh, elementele principale după extindere și în continuare um, vor fi foarte importante, dar în alt mod. Deci să ne gândim dacă vrem să menținem sistemul CEF, eu aș fi pentru și dacă suntem de acord să includem asta, um, s-ar putea să fie un element important pentru domnului Liner de la Comisia Europeană, de la DG Regio, vă rog. Thank you for giving us the floor este vorba de fondurile sprijinite din, uh, uh, din fondurile de coeziune prin FEDER. Par să fie, eh, pare să existe o rată de selecție a proiectelor foarte scălectare, a proiectelor pentru investiții în transport sprijinite din coeziune și FEDER. Cifre v-au fost date deja. La finalul lui 2017, deci um, la patru ani de la începutul perioadei de programare, rată de selecție a uh, proiectelor peste 61%, investiții uh, la TNT avem o rată de selecție de 64% și pentru calea ferată, investiții în rețeaua TNT, suntem la 66% rată de selecție a proiectelor. Considerăm că la 4 din 7 ani uh, aceste procentaje sunt destul de bune pentru alocarea bugetului. Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste clarificări. Acestea au fost comentariile în ceea ce privește proiectul de raport. Domnule Novakov, vă dau cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc. A fost uh, o plăcere să vă ascult pe tot și cred că asta este frumusețea acestei comisii. Putem să ascultăm opiniile tuturor uh, Uh, nevoia investițiilor private în transport și nevoia de a avea numai uh, granturi. Ceilalți vor spune că invers este nevoie de investiții private pentru a ne atinge obiectivele în ceea ce privește infrastructura. Mie mi se pare că adevărul uh, e undeva la mijloc. Sunt, convinsă că, sunt convins că vom ajunge la un echilibru. Domnule Howard, Aș dori să încep cu feedback-ul dumneavoastră. Apreciez uh, cele spuse um, și um, nu au făcut decât să îmi um, consolideze convingerea căci pentru a finaliza rețelele TNT cu un buget de 22 de miliarde la CEF, cred că suntem cam departe de a obține această sumă necesară. Deci sper că um, Comisia va reuși să necesare sunt uh, aceste programe pentru statele membre. Mă bucur că putem să explicăm de ce nu este dezbaterea veșnică între uh, contribuitorii neți și beneficiarii neți a faptului că uneori unul cu unul nu, nu face doi. Cred că um, CEF este un uh, bun punct de pornire, iar alocarea um, suficientă uh, de fonduri pentru fondurile de coeziune, um, această comisie joacă rolul cel mai important. Sper că putem cădea de acord asupra următorului fapt dacă un copil nu ajunge la timp la școală pentru că drumul nu e bun, trebuie să ne ocupăm. Trebuie să ne ocupăm de asta, chiar dacă nu e bunicul sau bunica noastră. Suntem într-un moment crucial, sper că vom putea contribui în mod pozitiv, aștept amendamentele la 5 după amiaza. Urmează să votăm raportul în luna martie. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisiei Europene. Știți că cel de-al șaptelea raport al Comisiei a fost publicat în 9 octombrie anul trecut. Comisia noastră, regie, a decis să redacteze un raport din proprie inițiativă pentru a contribui cu poziția Parlamentului înaintea acestei reforme. Departamentul de Politici B și pe întâi februarie am ținut o reuniune extraordinară în ceea ce privește viitorul politic și de coeziune după 2020. Pentru amendamente va fi prevăzut la ora 5 pe 26 februarie, o zi de luni. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Într-adevăr, doamnă președinte, am vorbit deja despre acest subiect în reuniunile noastre. Este un dosar important și uh, este cu atât mai important cu cât uh, intervine într-un moment cheie, și anume exact înainte de propunerile Comisiei Europene în ceea ce privește viitorul buget și fondurile structurale de după 2020. Comisia noastră a avut deja oportunitatea să ia poziție în ceea ce privește politica de coeziune, în special uh, cu raportul colegei Vestfal, și um, voi um, încerca să și voi ține cont de acest raport în um, uh, redactarea raportului uh, meu. Uh, unele lucruri s-au schimbat între timp uh, și au uh, intervenit în noi evoluții, cum este acest al șaptelea raport prezentat de comisie. Am încercat în raportul meu să ating mai multe obiective. Întâi, să, um, să folosesc informațiile din raportul comisiei. Este un raport uh, foarte dens uh, și cuprinzător. Um, însă nu pot uh, redacta un raport care să fie numai descriptiv, care să ofere numai cifre. Prioritatea mea a fost să preiau elementele din uh, acest al șaptelea raport de coeziune pentru a le folosi pentru propuneri concrete pentru viitorul politicii de coeziune. De asemenea, am încercat să transmit uh, anumite mesaje politice, să consolidez anumite principii care mi se pare esențiale. Documentele publicate săptămâna trecută au această menire de a ne aminti tocmai aceste principii Uh, ideea este că trebuie să ne batem, uh, să luptăm uh, pentru a menține această politică de coeziune, pentru ca ea să fie ambițioasă și împreună trebuie să ne opunem în mod ferm și cu forță oricărui scenariu care ar exclude anumite regiuni sau anumite țări din, viitorul, din viitoarea politică de coeziune. Din punctul meu de vedere, dragi colegi, există un singur scenariu posibil și anume o politică de coeziune care să uh, fie în beneficiul tuturor regiunilor și țărilor europene. Aș vrea să revin asupra unor uh, elemente esențiale din acest uh, al șaptelea raport privind coeziunea. Uh, Comisia adesea pune accentul pe noțiunea de uh, valoare adăugată. În fiecare pagină din acest raport se vorbește despre această valoare adăugată. Am vrut să abordez uh, subiectul uh, vorbind despre faptul că valoarea adăugată se vede și în apropierea Uniunii Europene de cetățenii europeni. Un alt uh, element uh, important din raportul Comisiei este că efectele globalizării, ale accelerării acesteia, uh, ale sărăciei, ale schimbărilor climatice, afectează toate țările și regiunile europene. Deci, uh, poziția mea este să continuăm să avem o politică de coeziune care să acopere toate țările europene cu un buget care să fie la înălțimea așteptărilor. Apoi, dacă sunt uh, acoperite toate regiunile, Um, asta nu înseamnă că nevoile regiunilor sunt aceleași, ele sunt foarte difer, uh, diferite. Iar dimensiunea teritorială a politicii de coeziune trebuie să fie consolidată din punctul meu de vedere. Este un element foarte important. Astfel putem avea o abordare specifică, abordată, la, adoptată la nevoile regiunilor, inclusiv cele ultraperiferice. Disparitățile regionale se reduc, arată acest uh, raport, însă există situații diferite. Um, deci există în continuare diferențe și disparități între regiuni, uneori ele cresc sau uh, poate uh, se deplasează se creează disparități intraregionale, um, uneori um, chiar și în um, regiuni prospere. Șomajul este în continuare destul de crescut, iar din acest raport aflăm de asemenea că s-au dezvoltat anumite procese, și anume există acele regiuni uh, care sunt în capcana uh, venitului mediu. Am vorbit despre asta și alte dăți. Până la urmă, pentru mine, un element cheie al viitoarei politici, viitoarei politici de coeziune va fi să um, vină cu răspunsuri pentru um, aceste regiuni. Trebuie nu numai să se reducă disparitățile și diferențele prin această politică, dar trebuie și prevenite, um, prevenită um, degradarea situației în anumite um, regiuni vulnerabile. Atât despre ceea ce, intervine, ceea ce este menționat în raportul Comisiei. Aș putea continua, bineînțeles, dar Acestea sunt elementele cel mai importante. Voi încerca să fac propuneri în așa fel încât um, ceea ce este problemele identificate în raport um, um să-și găsească soluții în um, viitoarea politică de coeziune. În ceea ce privește domeniile de intervenție, eu uh, propun o concentrare tematică puternică o concentrare tematică bazată pe marile obiective ale politicii europene și ele reies foarte bine din raportul Comisiei. Ocuparea, inovația, întreprinderile, IMM-urile, combaterea schimbării detrimentul abordării teritoriale iar această abordare teritorială include, bineînțeles, mai multe teme, mai multe uh, subiecte, este complexă. Deci, cred nume uh, disparitățile între și în interiorul regiunilor. În ceea ce privește indicatorii, de mai multe ori am discutat, pentru mine este esențial ca acești noi indicatori să corespundă provocărilor identificate, să continue să facă parte din politica de coeziune. Raportul Comisiei arată că acest fond are o um, eficacitate, um, este um, o idee bună. Însă, Acestea fiind spuse, cred că este necesar să abordăm um, ideea legăturii între coeziune și convergența teze obiectivul de coeziune și riscă să expună că și mai mult teritoriile deja fragile uh, încă, uh, care sunt teritorii vulnerabile, să le o condiționalitate sau de a institui o condiționalitate uh, care să aibă un efect de pedeapsă sau uh, și, în fine, un alt subiect la care ținem cu toții, eu am hotărât să aloc uh, un, un adresându-mă tuturor celor care sunt implicați în proiecte europene, acum câteva luni am lăsat această consultare în care în general principiul diferențierii de asemenea. Cam astea ar fi în câteva cuvinte principalele elemente ale raportului pe care vi-l uh, supun ateles cu raportorii din umbră. Însă, ca să respectăm acest cal- calendar, aș invita colegii să depună amendamentele în limba engleză, în măsura în care... Thank you very much. You are right. We have the... Președinte, mulțumesc într-adevăr. Ambiția ar fi să fim uh, gata cu acest raport înainte de a primi propunerile din partea Comisiei pentru noul cadru financiar. Deci ar, va fi important să conlucrăm. Uh, mulțumesc, doamnul președinte, și vă rog să mă scuzați uh, dacă voi ocupa uh, puțin timp, dar e un raport foarte voluminos, foarte important pentru noi. Vreau să mulțumesc raportorului pentru că uh, a elaborat un text foarte bun, uh, cu care suntem de acord în foarte mare parte. Mă asociez și eu invitație de a lucra cât mai rapid posibil pentru a încerca să votăm textul în plenar înainte de, de a ni se prezenta textele Comisiei, uh, textele, sigur, privitoare la CFM și la viitoarea coeziune. Fac o observație preliminară cu caracter general și anume că există părți interesante în uh, uh expunerea de motive părți care cred eu că trebuie să fie transferate în text, pentru că apoi nu se întâlnește partea asta în textul definitiv, deși există observații care prin amendamente, poate chiar ale raportorului, ar putea apărea în textul avizului. Apoi, sigur, voi, uh, uh, mă voi conforma structurării raportorului. Suntem de acord cu afirmația că politica de coeziune trebuie să acopere toate regiunile europene și, și cu faptul că valoarea adăugată a acestei politici constă tocmai în uh, caracterul său hotărât de subsidiaritate, în Uh, implicarea teritoriilor, deci capacitatea de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi. Poate că aceste elemente nu sunt destul uh, de puse în valoare în actuala discuție privitoare la politica de coeziune. Uh, acestea par să se concentreze doar asupra evidențierii unor întârzieri. Eu cred că trebuie precizat mai bine că adesea întârzierile din politica de coeziune sunt cauzate de mm, o incoerență, adică poate se consideră că planul Juncker e realizat atunci când se atribuie banii și nu atunci când proiectul finanțat este și realizat. Pe când uh, pentru coeziune se evaluează nu când sunt atribuiți banii, ci când e realizat proiectul. Deci trebuie comparate exact uh, momentele utilizării resurselor europene ca să putem arăta că, într-adevăr, politica de coeziune nu cauzează întârziere așa cum adesea este acuzată. Un punct foarte important a raportului, uh, în legătură cu care vă face și noi unele propuneri, se referă la dimensiunea teritorială Adică raportul sublinează faptul că nu ne mai referim la unele regiuni subdezvoltate și alte regiuni foarte dezvoltate, ci acum avem probleme în blocul acestor regiuni așa spuse care au căzut în capcana venitului mediu, dar și în regiunile cele mai dezvoltate avem zone uh, care au probleme, probleme în orașe, probleme la periferiile orașelor, probleme în zonele rurale, zonele de munte, zonele ultraperiferice. Chiar uh, am uh, auzit uh, pe președintele Germaniei spunând că e o problemă de deșertificare rurală în multe regiuni care cu siguranță sunt regiuni care anterior nu aveau probleme. Dar există zone în aceste regiuni care se confruntă cu probleme grave și atunci trebuie să fie ajutate. Aici, întrebarea e, cum facem? Sigur că e interesantă propunerea cu obiectivul teritorial integrat, dar cum facem ca în politica de coeziune să ținem cont de aceste diferențe, deci problemele urbane, problemele rurale, problemele teritoriilor uh, muntoase, problemele din zonele ultraperiferice. Deci, eu cred că, sigur, fiind de acord cu obiective puține, clare și comune pentru toți, dar trebuie văzut cum facem diferențierea între politici și legătura dintre ele ca să ținem cont de aceste probleme specifice ale teritoriilor noastre. Și cred că putem să ne gândim la o agendă sau mai multe agende care să facă legătura dintre obiectivele comune cu fiecare teritoriu în parte cu indicații în legătură cu cum anume să rezolvăm problemele în zonele de munte, în zonele rurale, în zonele urbane, toate aceste zone confruntându-se cu dificultăți, la fel ca zonele ultraperiferice. Un al doilea punct, acele regiuni care au căzut în capcana venitului mediu. Aici apare un lucru și anume că din criză Europa iese slăbită în multe puncte. Pe de o parte, sunt unele teritorii, poate nu regiuni întregi, ci teritorii europene care au reușit să totuși iasă bine din criză, utilizând inovarea, utilizând uh, rezistența de care au fost capabile. Sunt alte teritorii care încă sunt într-o fază dificilă a dezvoltării și din ce în ce mai multe teritorii intermediare care cu greu se confruntă cu provocarea globalizării. Deci ar fi foarte periculos să ne gândim o, la, o delimitare, la o limitare a politicii de coeziune doar la regiunile care au rămas în, în, în, în urmă în, în, din punct de vedere al venitului. Capacitatea de com, competitivitate a, a ă, teritoriilor este miza. Cu care politici ă, regionalizate intervenim? Și aici cred că va trebui să teritoriilor este miza. Cu care politici uh, regionalizate intervenim? Și aici cred că va trebui să facem anumite propuneri mm, lăsând deoparte taburile, ate, deci uh, uh, nu, trebuie să ne gândim la un continuum care să treacă de la minus regiunile mai uh, sărace la plus, la regiunile mai bogate, dar un continuum care să țină cont de situațiile reale. Ar fi bine să nu mai există această fraglemă de competitivitate a sistemului european, a regiunilor europene, nu doar a câtorva. Uh, Paradoxal, to- tocmai cele din capcana venitului mediu sunt cele care au nevoie de mai multă susținere ca să iasă din această capcană, ca să fie în continuare nucleul dur al economiei europene. Deci, a spune în primul rând că e corect spus că Fondul uh, Social European și uh, FEDER, politica de coeziune regională, sunt două elemente care au strânsă legătură unul cu altul, deci sunt două instrumente prin investiții. Deci aceste două politici nu pot fi separate așa cum ni se propune. Deci se spune clar de către raportor, însă la expunerea de motive. Eu aș transfera această afirmație clară în corpul textului avizului. Uh, al, uh, e bine să utilizăm indicatori suplimentari. Sigur că e important ca acești indicatori suplimentari să fie fiabile, să se bazeze pe date consolidate și nu sociale, rata șomajului, rata șomajului rândurile tinerilor și poate și alte criterii sociale Uh, care au legătură tinerilor trebuie și elemente de care să se țină cont. Apoi, chestiunea caracterului complementar între politici de politica de Planul Juncker practic finanțează investiții de tip privat, de, o, de anumite dimensiuni sau, mă rog, și publice, dar de tip uh, infrastructură, care nu pot duce rezultate economice, sigure și concrete, care Mă voi mai referi în ultimul rând la chestiunea simplificării. Cred și eu că, privitor la modalități, un sistem unic de audit, deci nu multe sisteme, ci unul singur. Deci câteva elemente forte să uh, iasă. Și sigur că în ce privește finanțarea politicii de coeziune, entitatea de referință, entitatea absolută a stanilor care ne vor fi făcute de comisie. Mulțumim uh, din nou colegului. Uh, ne, ne veți prezenta calendarul pentru a depune rapid amecuție pe fond. Mulțumesc. De faptul că raportorul a menționat niște chestiuni și uh, ele trebuie elaborate, dar avem limite de uh, domnul raportor le-a menționat deja în raport, dar uh, s-a confruntat cu aceste limite. Dar doamna Bresu, da, am că poate face și raportul amendamente și și noi putem face acest lucru. Știu, știu că există problema asta. Președinte, dau cuvântul acum următorului raportor din umbră, doamna ce Aveți cuvântul, vă rog mulțumesc cu PIB regional, inovare, management, migrație, energie, dezvoltarea orașelor și așa mai departe. E sigur că criza financiară a întrerupt zone, uh, zon, uh, a, a, a întrerupt uh, zeci de ani per capita în țările mai sărace, s-a apropiat de media din Uniunea Europeană. Motivul fiind uh, îmbunătățirea productivității, dar asta în detrimentul ocupării. Apoi, regiunile de rang pe cap de locuitor scade și sectorul productiv nu este atât de important în aceste regiuni. Eu susțin uh, propunerile raportorului deoarece considerăm că politica de coeziune după 2020 trebuie să fie instrumentul cel mai fiabil pentru că noi trebuie să ne confruntăm cu fenomenul globalizării, cu, trebuie să rezistăm șocurilor tehnologice. Noi nu știm cine anume va avea nevoie de aceste fonduri peste 10 ani, nu știu, cele care sunt în măsură să, absor- să absorbă credite și care sunt interesate de a avea un nivel cât mai mare de absorpție. Interesant ce spuneți dumneavoastră la alinatul 14 cu adaptarea socială și fiscală a pieței interne. Ehm, da, domnule raportor, dumneavoastră sunteți francez. Eu cred cumva că toate astea... Pentru ca finanțarea să rămână la nivelul actual. Mulțumesc! Trecem acum la ceilalți membri ai Comisiei Regii. Într-adevăr, trebuie să ne gândim aici la pregătirea. Um, aceasta este linia roșie și anume pe 23 februarie șefii de state și de guverne clar pe care ar trebui să îl dăm trebuie să arătăm că am analizat cu foarte multă atenție aceste documente venite de la Comisie. Asta ar merge, bineînțeles, mână-mână cu uh, toate acele obiective tematice suplimentare pe care le avem. Pentru că, până la urmă, politica de coeziune uh, trebuie să fie una larg răspândită să, din potrivă să ne gândim cum putem să oferim mai multă finanțare și să implicăm mai mult statele membre, pentru că avem deja state membre care nu mai sunt atât ieși din acest blocaj și pentru a oferi o nouă abordare politicii de coeziune. A puțin agilă, nu a știut să reacționeze la timp. După șapte ani trebuie să vedem uh, câți bani s-au cheltuit să facem o evaluare uh, după o perioadă de șapte ani iar noi considerăm că avem nevoie de o nouă politică de coeziune, versiunea 3.0. O politică reformată dacă vorbim, pe de altă parte, despre criteriile de aplicat, aici cred că ar trebui să analizăm cu foarte mare atenție textul. Avem nevoie de un adevărat mix de criterii și unul din criteriile principale trebuie să fie PIB-ul per capita. Să vedem care este situația în fiecare regiune, care este situația părților interesate, pentru ca după aceea să putem face o diferențiere. Aș avea și un alt comentariu de făcut aici. Cred că în acest al șaptelea raport um, există o parte care m-a dezamăgit oarecum, pentru că se analizează foarte mult ce se întâmplă în afară, însă dacă ne gândim la viitorul politicii în UE, ar trebui să ne gândim și la felul în care uh, se ajunge la o sinergie între uh, Orizont 2020 și al șaptelea program de coeziune. Cum se face interconectarea între cele două? Și asta și din punctul de vedere al celui de-al nouălea cadru pentru cercetare uh, și a Orizont 2020. Trebuie să avem o privire mult mai pe ansamblu și mai generală, să ne uităm înspre în afară, să avem o viziune integratoare a politicii de coeziune, în care să avem o marjă de flexibilitate mare pentru ca statele membre să poată promova cunoașterea și inovarea. Bineînțeles, prin dezvoltarea capacităților de infrastructură primară, prin politici sociale, sau prin politici de promovare a economiei digitale. Mi se pare că ar trebui să facem o mai clară diferență între aceste interconectări între diversele politici, să vedem cum se combină politica de coeziune cu alte politici europene. Pentru că dacă avem o politică de coeziune integrată, ceea ce noi ne dorim până la urmă, atunci ne putem aștepta la rezultate bune. Însă avem nevoie și de parteneri fiabili pentru că totul să meargă ca pe roate. E nevoie de o cooperare foarte strânsă între toți. Coeziunea este uh, prezentă în tratate, deci nu putem schimba nimic, nu putem slăbi, nu putem renunța la ea. Nu ne dorim să fie doar un compromis uh, la care să ajungem pentru viitoarea perioadă financiară, ci ne dorim să fie o politică foarte uh, agilă. Mulțumesc, doamna Maletici. Mulțumesc, doamna președinte. Un capitol uh, specific pentru regiunile care sunt uh, blocate în uh, rente cu Uniunea Economică dar și cu alte elemente pe care le-ați menționat în raport, și anume partea socială și pentru a avea locuri de muncă de calitate și de viitor, atunci nu vom putea uh, eradica sau lupta împotriva sărăciei. A crescut, nu a scăzut. Deci am crescut de la Mă bucur că ați menționat acest punct, care este extrem de important. Ar trebui să arătăm care este poziția acestor investiții teritoriale pe viitor, dacă va fi în continuare parte a fiecărui obiectiv tematic. Ar trebui să ne gândim atent și la acest aspect și până la urmă să ajungem la o care pentru ziua de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Când discutăm acest raport, trebuie să nu uităm că vom avea probleme în următoarea uh, în următoarea perioadă de programare, una dintre ele fiind adoptarea cadrului financiar multianual. Uh, va, avea, va fi o întârziere fără precedent uh, și asta înseamnă că nu vom ști cum va arăta acest CFM, nu știm uh, pentru ce va fi pregătit să lupte viitorul Parlament European și nu știm ce comisie va fi pentru a asigura continuitate politicii de coeziune uh, Um, după cum, um, după, în conformitate cu dezbaterile noastre, încă nici nu se știe dacă pozitiv sau negativ. S-au propus uh, trei uh, alternative pentru viitorul um, politicii de coeziune. Este important ca fiecare dintre aceste trei scenarii să se refere la un anumit tip uh, în sine și, bineînțeles, probleme pentru sprijinul politic, pentru uh, politica de coeziune. Asta știm că partea estică a Germaniei nu va primi uh, fonduri de coeziune după 2020 ar fi înțelept uh, din punct de vedere politic, economic, social uh, să se întâmple asta întâi pentru Germania uh, venit nu numai mm, populiști, dar au fost persoane care au intervenit împotriva propriilor interese economice, spunând nu vom plăti mai mult pentru politica de coeziune, de ce să dăm noi mai mulți bani țărilor sărace din Est? doamnă Sca, foarte cunoscut, uh, raportul care a spus, și a fost un raport recunoscut de comisie, că din partea, pentru contribuitorii net, pentru fiecare euro care mergea înspre est, cam 67, am 70% mergeau înapoi înspre Germania. Între timp, situația nu s-a schimbat. Aș spune din potrivă. Iar politicienii, dacă se uh, elimină aceste plăți, uh, tocmai uh, propriile economii vor avea de uh, suferit. Toate firmele subcontractate, consultanții și așa mai departe, uh, nu vor mai avea acces la achizițiile publice în... să fie în beneficiul tuturor. Beneficiile se întorceau la contribuitorii neți. Tocmai de aceea țin bani și numai în, pentru regiunile cele mai sărace, e bine, cred că este o greșeală chiar și pentru propriile lor economii. Și nu în ultimul, am vrut mai multă simplificare și lucrurile n-au făcut decât să se complice. Asta pentru că statele membre au avut tendința să adaug, poate în 2021 vom adopta cadrul financiar multianual. Și până atunci avem puțin timp. Deci cu un an, doi mai târziu, uh, se vor pierde uh, foarte multe oportunități, bani și uh, capacitatea administrativă cred că ar trebui să se mm, creeze un fel de motor în statele membre pentru a se implementa aceste proiecte. Politica de coeziune pentru ca ea să atingă efectele dorite. Chiar dacă vom avea de-a face cu noi provocări despre care a vorbit